iar Parlamentul European sper că în a doua lectură va transmite un mesaj la fel de clar ca în dezbaterile de astăzi și sper că rezultatul va fi unul pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Liotard! Am terminat uh, cu această dezbatere. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Kramer care se referă la emisiile industriale, prevenirea și controlul integrat al poluării. De fapt, este vorba de o reformare a textului. Văd că se schimbă echipa din partea comisiei, așadar îi urez bun venit domnului comisar și Demarăm uh, chiar acum dezbaterea pe această temă. Evident, începem cu intervenția domnului Kramer, raportor. Aveți patru minute acum și două minute la sfârșitul dezbaterii pentru a formula concluzii. Aveți cuvântul, domnule Kramer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport nu vine într-un moment prea fericit. Am fost chiar și eu tentat să mă duc la meci, să văd ce face Olanda Însă, iată-mă, totuși, sunt aici. Da, domnule comisar, văd că înțelegeți punctul meu de vedere. Ei bine, domnule președinte, astăzi sau mai bine spus mâine, încheiem de discutat un pachet care ne-a ținut în priză mai bine de 2 ani. Și a durat atât de mult nu doar din cauza că este un pachet controversat, ci și pentru că au fost alegeri parlamentare între timp, pentru că avem un nou tratat și a trebuit să ne adaptăm anumitor împrejurări noi. Însă, mi se pare că votăm, de fapt, un compromis și că merită să votăm da, să votăm pentru. Chiar dacă strângeți din dinți în uh, anumite privințe, vorbim despre cerințele de mediu aplicabile platformelor industriale, instalațiilor industriale și trebuie să ne asigurăm că sunt respectate cele mai bune tehnici disponibile. Există un aliniat în compromisul pe care îl avem în față, foarte important și pentru dumneavoastră, domnule comisar, pentru că vă, dea, vă dă un instrument care permite să vă asigurați că veți putea monitoriza punerea în aplicare a acestor tehnici, celor mai bune tehnici disponibile, de miile de instalații industriale din Europa afectate de aceste reguli. Mulți spun că cele mai bune tehnici disponibile sunt prea scumpe, că uh, multe societăți vor uh, da faliment din cauza crizei, din cauza costurilor Însă, multă lume nu s-a grăbit să investească în uh, cele mai bune tehnici disponibile în uh, perioada de apus a RDG-ului. Tocmai de aceea aceasta a rămas oarecum în urmă. A doua parte a directivei și poate că aici nu sunteți tocmai de acord, este cea referitoare la instalații mari de ardere, pentru că sugerăm să se acorde o excepție până în 2020 și în unele cazuri chiar până în 2023, astfel încât anumite instalații mari de ardere să nu fie obligate să respecte standardele, valorile limite de emisie până în acel an. Vă ofer însă argumente. Am uh, pus la punct niște, am definit niște obiective foarte ambițioase legate de mediu, însă când vine de, vorba de punerea lor în aplicare, Europa începe să dea înapoi, nu se știe exact care sunt costurile și cine le va suporta. În Germania, de exemplu, cei care s-au adaptat din timp sunt acum penalizați și lăsați cu ochii în soare. Atunci când uh, vine vorba de instalațiile mari de ardere pe cărbune, în, care în general sunt pe cărbune, nu vorbim despre SF și despre alte planete. Vorbim despre cele mai bune tehnici disponibile care trebuie să existe pe piață. Și aceste tehnici sunt într-adevăr disponibile. Practic, încheiem, finalizăm un pachet mai bun decât înainte. Și uh, vi-l recomand tuturor și aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au rămas pe metereze în ultimii 2-3 ani. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și sper că veți fi de acord cu acest compromis. Domnul președinte, mulțumim, domnule Kramer. Cred că ar fi fost și mai trist dacă aș fi prezidat mâine seară. Sunt convins că știți la ce mă refer. Are cuvântul domnul comisar Potoțnic. Mr. Chairman, honorable members of you. Domnule președinte, doamna și domn deputați, domnule raportor, vă urez bună seara tuturor. Și eu sunt uh, fan al fotbalului așa încât împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, dar uh, trebuie să vă spun că uh, țările de jos conduc cu 3 la 1 în acest moment, deci știrea e bună. Cred că propunerea pe care o discutăm astăzi merită să fim prezenți aici, pentru că ne aflăm la un pas de un acord care uh, va ajuta Uniunea Europeană să reducă poluarea din cele mai mari uh, instalații industriale, respectând cele mai importante obiective de mediu și în același timp oferă și ocazii pentru, o produc- pentru metode de producție durabile în uh, sectoare importante ale economiei. Totuși nu am fi ajuns aici dacă nu ar fi existat activitatea și eforturile depuse de Parlamentul European pe această temă. Deci aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Kramer, raportorul și uh, Comisiei pentru Mediu și uh, Siguranța Alimentară pentru activitatea excelentă pe care au depus-o în ceea ce privește această reformare. Uh, această directivă este un pas înainte important în dezvoltarea industriei în Uniunea Europeană. În momentul de față ne găsim într-o situație în care poluarea industrială reprezintă uh, aproape 80% din, peste 40% din cantitatea de Uh, poluanți, uh, praf, uh, oxidanți și așa mai departe. Ne regăsim într-o situație în care implementarea la nivel local a celor mai bune tehnici disponibile este foarte diferită de la un stat la altul. Și de aceea acest lucru este insuficient în ceea ce privește protecția mediului și distorsionarea concurenței. O consolidare a, acestor, a acestui regulament și uh, impunerea folosirii acestor uh, uh, practici, cele mai bune practici disponibile, este un lucru foarte bun și mă bucur să văd că Parlamentul împărtășește punctul meu de vedere, pentru că măsurile pe care le luăm uh, se vor asigura că toate um, instalațiile industriale din uh, Uniunea Europeană vor respecta cele mai înalte standarde de mediu și vor respecta sănătatea cetățenilor și ne vor ajuta de asemenea să promovăm și inova- inovația. După cum am spus, activitatea Parlamentului a fost uh, esențială în ajungerea la un acord care respectă integritatea mediului, care apare în propunerea Comisiei și într-un moment în care acest lucru părea de neatins. Parlamentul poate să-și demonstreze acum angajamentul de a reduce poluarea industrială prin acțiunea pe care o ia acum. Comisia poate să accepte pachetul de compromis pentru a ajunge la un acord la a doua lectură asupra acestei directive și încurajez Parlamentul să adopte aceeași poziție. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii uh, în numele grupurilor politice, începând cu doamna Gardini. Pentru PPE aveți la dispoziție două minute. Ție, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să Adresez sincerele mele felicitări domnului Kramer, raportorul nostru. Știm cu toții că am ajuns la un rezultat care părea să nu poată fi atins vreodată. Acesta era un dosar uh, riscant, uh, care risca să conducă la o procedură de conciliere, lucru care nu s-a întâmplat. Am auzit ce a spus domnul comisar și știm acum că avem în față un dosar complex care a necesitat foarte multă muncă și ne gândeam la Uh, directiva din 1995, iar acum suntem la cea de-a cincea reformare importantă a directivei privind emisiile industriale. Unele date ne spun uh, foarte clar uh, care este situația. Acest, acest act normativ este greu de aplicat, prezintă numeroase lacune. Foarte multe state membre sunt, um, se supun procedurilor de infracțiune. Uneori măsurile luate nu sunt cele mai potrivite în statele membre, însă aceasta nu trebuie să ne împiedice să facem eforturi suplimentare. Trebuie să ne adresăm tuturor grupurilor politice, tuturor delegațiilor uh, naționale și, și populației. Trebuie să le spunem că nu va fi o alegere ușoară, dar va trebui să o facem. Și spun acest lucru cu o fermă convingere. După părerea mea, am ajuns la cel mai bun rezultat posibil pentru protejarea concurenței, a mediului, a politicii industriale și a politicii și de ocupare de la nivel european. La toate aceste niveluri, rezultatele obținute sunt bune. Aici avem o directivă care impune obligații comune statelor membre. Dar, pe de altă parte, această directivă permite și o oarecare marjă de manevră. Prin urmare, sper că rezultatul acestei reformări va fi reducerea poverii administrative pe termen scurt și îmbunătățirea prestației de mediu și întărirea industriei europene pe termen lung. Mulțumesc, mulțumesc doamna Gardini. Dau acum cuvântul doamnei Ulskok. Eh, herr talman! Jag vill börja med att eh, tacka Holger Kramer för att ha drivit på. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Kramer, domnului Kramer, mă scuzați, pentru propunerile făcute și pentru eforturile sale, pentru că această directivă este extrem de importantă. 50.000 de instalații industriale sunt uh, afectate. Asta înseamnă foarte multe locuri de muncă și sigur că și este și o cotă foarte mare de emisii care ne afectează sănătatea. Propunerea nu este perfectă dar reprezintă un progres. Problema care a rămas încă nerezolvată este că există prea multe excepții. În ciuda faptului că există emisii de oxid de sulf și de noxe, este clar că conservatorii dețin majoritatea și la Consiliu și aici. Este clar că avem nevoie de reguli stricte care să guverneze excepțiile și uh, scutirile acordate. Este foarte important să definim un set clar de reguli care să ne asigure că aceste scutiri, aceste excepții nu sunt uh, folosite greșit, că nu se face abuz de ele. Faptul că baturile și brefurile există înseamnă că industria se poate adapta. Trebuie ca noi să ne asigurăm că sunt create condițiile prealabile pentru ca instalațiile industriale cu gradul cel mai înalt de poluare să fie ajutate, dar să ne asigurăm și că se pun în aplicare regulile stabilite pentru ca să nu fie perturbată concurența în defavoarea celor care deja au luat măsuri pentru a-și limita emisiile. Trebuie să nu afectăm locurile de muncă, pentru că pentru a nu se repeta situația tristă din trecut din estul Europei. Mulțumim. Are cuvântul domnul Davis un minut și jumătate. Mulțumesc. Noi n-am fost întotdeauna de aceeași părere în ceea ce privește legislația de mediu și gradul în care aceasta ar trebui să fie aplicată. Dar pe această măsură cred că am avut o poziție destul de apropiată, în ciuda faptului că multe dintre argumentele aduse de domnul Kramer au fost uh, naționaliste. În ceea ce privește această legislație, Germania a aplicat-o mult mai eficient decât orice alt stat membru, inclusiv al meu. Și asta înseamnă că Germania are un dezavantaj concurențial față de alții și acesta este un argument care se poate aplica multor aspecte din legislația de mediu. Trebuie să existe un teren de joacă egal, un teren de, de la care să plecăm cu toții dacă vrem să protejăm mediul și să ne asigurăm că anumite țări nu au un avantaj concurențial pentru că nu investesc în îmbunătățirile necesare pentru protecția mediului. Întrebarea este, totuși, am reformat această legislație poate n-am relaxat-o, dar am rezolvat faptul că prima măsură nu a fost aplicată de statele membre. Deci statele membre au fost lăsate în pace. Regatul Unit, spre exemplu, a fost lăsat în pace, nu a fost obligat să facă ce a făcut Germania. Și atunci rog Comisia să ne spună foarte clar ce apare în acest nou act legislativ care uh, să asigure faptul că statele membre vor face într-adevăr ceea ce sunt obligate să facă. Președintele, mulțumesc domnule Davis și acum, în numele verzilor, îi dau cuvântul domnului Eckhout, trei minute și jumătate. Um, mulțumesc, domnule președinte. Uh, sincer să, să vă spun, uh, voi vorbi mai puțin de 3 minute, pentru că Olanda continuă să joace cu Uruguayul, 3 la 1 pentru noi. Deci suntem pe calea cea bună spre finală. Oricum ar fi, haide să revenim la oile noastre. Această directivă este extrem de importantă pentru calitatea aerului pentru fiecare dintre locuitorii Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că sunt dez- dezamăgit de turnura pe care o iau negocierile. Chiar și colegul uh, Davis și-a înfierat propriul guvern, propria țară. Bravo, domnule, că ați spus acest lucru, pentru că Regatul Unit este cel care ne pune bețe în roate de câte ori încercăm să progresăm. Și din această cauză, trei centrale termice pe cărbune provoacă emisii mai mari decât toate celelalte centrale din Olanda. Asta arată care este importanța discuției referitoare la calitatea aerului. Deci trebuie să mm, fim mai stricți cu instalațiile industriale. Olanda a implementat cu strictețe reglementările, în timp ce alte țări, uh, precum uh, Italia, nu au făcut-o. Și această legislație ne arată că este momentul să acționăm și să strângem puțin șurubul. Și mă bucur uh, să aud acest lucru, pentru că Regatul Unit și Italia au pus mereu bețe în roate și au pus frână în uh, calea progresului. Acum uh, se mai dau încă 12 ani, dar toate centralele termice pe cărbune din uh, Regatul Unit, din Olanda sau din Italia sau oriunde în Europa trebuie să respecte regulile. Până la urmă va trebui să luăm în serios sănătatea cetățenilor europeni în toate statele membre. Pentru că până la urmă despre asta este vorba. Evident, uh, noi verzii vom vota pentru această legislație, dar un pic cu strângere de inimă, pentru că îi auzim pe parlamentari care ne spun că trebuie să existe egalitate de tratament între diferitele țări. Însă când vine vorba de punerea în aplicare a măsurilor de protecție a mediului și de uh, eliminare a poluării, fiecare face cum îi trece prin cap. Acum este momentul ca toate statele membre să respecte în mod unitar regulamentul, astfel încât să luptăm împotriva poluării atmosferice. Îmi pare rău că lucrurile evoluează atât de lent. Oricum sper că Olanda va ajunge în finală. Mulțumesc, stimate coleg. Dau acum cuvântul domnului Calanan în numele conservatorilor și reformatorilor europeni. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că dezamăgirea domnului Eckhout legată de procesul legislativ este compensată de o victorie a Olandei, care folosește probabil cele mai bune tehnici disponibile în fotbal în seara aceasta. E păcat că domnul Higgins nu este de față, dar nu poți să le ai pe toate. În primul rând aș vrea să mă, să-i mulțumesc domnului Kramer pentru eforturile făcute este un dosar destul de complicat și domnia sa a făcut efortul să implice toate părțile și cred că în fine s-a ajuns la ceea ce cred eu este un compromis acceptabil. Nimeni n-a primit ce dorea. Asta înseamnă, până la urmă, este semnul unei legislații europene bune. Nici uh, Comisia nu este foarte mulțumită, nici statele membre nu sunt foarte mulțumite, nici Parlamentul nu este foarte mulțumit. Dar, una peste alta, cred că rezultatul este bun. Compromisurile sunt unele echilibrate între, pe de o parte, protecția mediului și, pe de altă parte, uh, îngrijorările anumitor sta- legitime anumite, anumitor state membre, în sensul că închiderea anumitor instalații pe cărbune ar fi un lucru rău pentru mediu, pentru că energia respectivă uh, de energia respectivă tot este nevoie și ea va fi înlocuită cu alte surse ca să nu mai vorbim de locurile de muncă ce s-ar pierde. Și, până la urmă, ameliorările pe care le dorim trebuie să fie plătite de cineva. Poate că nu întotdeauna de consumator, pentru că, având în vedere că traversăm o perioadă de recesiune, trebuie să avem grijă cum echilibrăm uh, ameliorările și uh, deficiențele. Mulțumesc. Are cuvântul. Uh în grupul, numele grupului GUE, domnul Ferreira, 3 minute. Comisariu, car colegă, relator... Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, domnule raportor, această nouă directivă va institui un cadru mai strict în ceea ce privește emisiile industriale. Ni se pare că acesta este un pas important înainte spre protecția mediului și protecția sănătății umane în special a sănătății populațiilor care locuiesc și muncesc în apropierea instalațiilor industriale. Se tot vorbește despre, despre cele mai bune tehnici disponibile și cred că acum este momentul ca marile industrii care emit astfel de emisii să se adapteze la aceste mm, cele mai bune tehnici disponibile. Aceasta este o măsură de protecție a mediului și a sănătății publice. Evident, trebuie să ținem cont și de acele instalații care au un impact mai important decât altele. Trebuie să susținem uh, și aplicarea acestor tehnici uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Credem că este important să avem un demers normativ care să aibă un efect uh, benefic asupra mediului și care să protejeze societatea și de aceea trebuie să acordăm uh, prioritate acestor aspecte în locul aspectelor pur comerciale. Am constatat de asemenea că vom putea institui și alte măsuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră. Apoi uh, trebuie să ținem seama și de diferențele care există între statele membre și trebuie să ținem seama de specificul statelor membre. Fiecare țară are metode de producție diferite, capacități de adaptare diferite și metode de lucru diferite. Trebuie să ținem seama de această diversitate și de fiecare dată, în planurile naționale de tranziție, trebuie să existe suficientă flexibilitate pentru implementarea celor mai bune tehnici disponibile, fără să periclităm protecția mediului și a sănătății publice. De asemenea, statele membre trebuie să poată adopta măsuri de protecție mai riguroase. și este important uh, să se țină seama de emisiile de gaze cu efect de seră. Această nouă măsură normativă trebuie să meargă mână în mână cu modernizarea instrumentelor și instalațiilor de producție, lucru care este important cu atât mai mult pentru economiile cele mai vulnerabile. Trebuie să asigurăm îmbunătățirea continuă a punerii în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile peste tot în Europa. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte, ultimul vorbitor, domnul Rossi, un minut și jumătate, în numele EFT. Onorevoli colegi, il provvedimento abbiamo oggi all'esame. Mulțumesc, domnule președinte președinte, dragi colegi, documentul pe care îl discutăm este probabil unul dintre cele mai importante din uh, legislatura aceasta. Textul a trecut de comisie în ciuda unui vot negativ din partea unei anumite delegații și, și apoi, din fericire, s-au uh, introdus elemente de ameliorare. Într-adevăr, industria trebuie să aibă grijă și să protejeze mediul înconjurător, însă asta nu cu prețul afectării prea grave a industriei europene. Îmbunătățirea performanței de mediu nu poate însemna închiderea acestor instalații, pentru că asta ne-ar expune, ne-ar face vulnerabil în fața economiilor din țări emergente, care au standarde de mediu foarte precare sau inexistente. De pildă, China a făcut de, de curând declarații legate de mixul energetic pe care îl folosește, de cărbunele pe care îl folosește și așa mai departe. Închiderea și relocarea instalațiilor industriale din Europa nu este de folos nimănui. Președintele, mulțumim. Trecem acum la intervenții independente. În primul rând are cuvântul domnul Schilakakis, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. S-a ajuns la un compromis cu Consiliul și vom vota asupra lui mâine. Este extrem de important în ceea ce privește emisiile industriale din Europa și atunci cred că este un succes din punct de vedere juridic într-o perioadă în care ne confruntăm cu provocări de mediu foarte mari și cu o criză economică. Deci cred că este o abordare echilibrată. Avem aceste planuri naționale de tranziție care sunt relevante pentru instalațiile industriale. Dacă analizăm situația din Grecia, spre exemplu, s-au făcut ajustări astfel încât ne-am trezit cu mii de locuri de muncă afectate și trebuie să nu uităm că s-au cheltuit milioane de euro pentru modernizarea acestor instalații și care e rezultatul până la urmă. Deci costul economic mi se pare uriaș. Dacă ne uităm și analizăm situația electricității, cred că nu a apărut nimic nou în ceea ce am spus noi aici. Cred că încercăm să adaptăm măsuri care, din păcate, sunt destul de unilaterale și asta va avea un cost enorm în termeni regionali. mai ales atunci când uh, vorbim despre uh, legăturile cu celelalte piețe energetice. Deci uh, avem foarte mult timp pentru îmbunătățirea aspectelor de mediu și trebuie să analizăm situația existentă în fiecare stat membru și să încercăm să facem acest lucru cu costuri economice limitate. Cred că acest compromis este unul satisfăcător. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Lainan un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Potocnic și mulțumesc și Parlamentului pentru că și-a păstrat această poziție fermă în privința legislației și că ne ajută să facem un pas important înainte pentru puritatea aerului și îi mulțumesc de asemenea și raportorului nostru, domnul Kramer, pentru uh, munca sa excelentă și raportorilor din umbră tuturor acelora care au încercat să susțină acest cel de a avea o Europa mai curată. Comisia de Mediu a arătat că situația este destul de gravă atunci când vorbim despre praf și noxe așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule comisar, și sper că această nouă legislație vă va pune la dispoziție un nou set de instrumente pentru a implementa un tip de control. Și trebuie să avem o poziție fermă în ceea ce privește implementarea și să nu permitem excepții majore care să ne facă să pierdem timpul. Avem o directivă din 1966, uh, deci este veche de 40 de ani. Uh, înțeleg statele membre noi, cum ar fi Polonia, dar nu înțeleg statele membre mai vechi, pentru că auzim aceleași argumente cu pierderea locurilor de muncă, criteriile economice și așa mai departe. Toate bune și frumoase. Întotdeauna este rău dacă aștepți prea mult, pentru că toate te trezești cu toate că ți se uh, prăvălesc în cap, dar la un moment dat, dacă vrei să faci inovații, trebuie să faci în așa fel încât să protejezi și locurile de muncă. Deci, Cred că aceste um, uh, IADM-uri trebuie să fie să continue. Președintele, uh, vă mulțumesc. Acum, uh, domnul Toșenovski, un minut. Mulțumesc. Este foarte important să exercităm presiuni în sensul reducerii emisiilor uh, periculoase industriale. Pe de altă parte, nu ar trebui să avem uh, doar măsuri administrative, pentru că s-ar putea întâmpla ca sub presiunea uh, diferitelor soluții să ajungem la, chiar la situația inversă. Am putea închide instalații, însă cheltuielile ar fi mult mai mari decât dacă am căuta o soluție optimă. Nu sunt convins că putem exercita presiuni doar asupra întreprinderilor pentru ca acestea să utilizeze cele mai bune tehnici disponibile. Ar trebui să găsim cele mai bune soluții pentru a reduce emisiile. Eu vorbesc uh, pentru că timp de 16 ani am fost primar și președinte al uh, unei zone foarte complexe din punct de vedere industrial, în care a trebuit să găsim adesea soluții destul de dificile. Mulțumesc, uh, stimat coleg. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei Pietikainen. Päästödirektiivi Mulțumesc. Directiva privind emisiile industriale se aplică pulberilor, oxizilor de azot și de sulf. Este necesară pentru sănătatea oamenilor și pentru protecția mediului. Această dacă nu se aplică prevederile acestei directive, situația nu va fi bună nicăieri în Europa. Îmi pare foarte rău că scutirile, excepțiile menționate în acest compromis sunt atât de multe. Nu cred că servim astfel concurența, competitivitatea industriei noastre. Din potrivă, de exemplu, în strategia Uniunea Europeană 2020 ar trebui să ne concentrăm pe creștere verde, pe optimizarea resurselor și pe competitivitate. Al doilea lucru care nu place la această propunere este faptul că în ceea ce privește solurile, nu s-a înregistrat niciun progres cre- sper că atunci când se ajunge la directiva privind solurile, Comisia să facă eforturi rapide și eficiente. Situația nu este deloc ușoară, recunosc. Un lucru care mă mulțumește, în schimb, este cel legat de principiul celor mai bune tehnici disponibile. Deși acest sistem european de siguranță nu este menționat suficient, mai ales când vine vorba de cazurile de scutire, de exceptare de la reguli. Această directivă permite statelor membre să impună reglementări mai stricte, mai ales în ceea ce privește gazele cu efect de seră. Sper ca pe viitor Comisia, în momentul în care va revizui directiva, să introducă reglementări legate de emisiile de dioxid de carbon și să supravegheze aceste emisii, pentru că este foarte important acest lucru. Mulțumim, doamnă Pitikainen, spune domnul președinte. Acum un minut și jumătate, doamne, domnul Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení colegi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, aș vrea să-mi exprim admirația pentru domnul Kramer, pentru eforturile extraordinare pe care le-a făcut, nu doar ca expert, ci și ca negociator, pentru că a ajunge la acest compromis atât de echilibrat este dovada unor eforturi supraumane. Această directivă reformată ar trebui să armonizeze procedurile în Europeană și să reducă povara administrativă, să pună capăt acestei uh, uh, disipări legislative. În țara mea, Există voci care nu sunt mulțumite de rezultatul acestui trilog, însă înțeleg că, deși Parlamentul European nu a reușit să-și impună toate revendicările, am reușit totuși să obținem un compromis foarte bun care va proteja mai mult mediul și asta nu doar în Europa. Planurile naționale de tranziție cu derogări vor uh, încetini acest proces de modernizare, însă vor aduce și posibilitatea de adaptare în termene rezonabile. S-a slăbit și um, precizarea legată de acel sistem de siguranță, însă știm că Comisia Europeană va reevalua valorile limită și astfel va exista un fel de etalon european. Am definit regulile referitoare la cei autorizați, la folosirea, folosirea celor mai bune tehnici disponibile, și s-a asigurat un anumit nivel de referință. De mâine încolo, autoritățile naționale vor trebui să își asume responsabilitatea. Această reformare reprezintă o bază succesului ei, va depinde de implementarea ei în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are domnul, cuvântul domnului Sonic două minute. Zasady dotyczące emisii gazów przemysłowych oraz sprostanie zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre consolidare și despre promovarea de norme pentru protejarea mediului. Acesta este obiectivul principal al acestui proiect de directivă. Este vorba de o directivă ce reprezintă, de fapt, o reformare a opt altor directive și o unificare a acestora în vederea unei protejări a mediului și a unei mai bune calitate a aerului. E vorba de instalații mari de ardere, sunt foarte multe instalații acoperite de această directivă. Sectorul energiei prezintă diferite fațete în funcție de statul membru în care se aplică și din păcate, legislația încă nu este 100% armonizată. Această directivă ar putea să readucă sub semnul întrebării producția energetică în Polonia, de pildă, dar și în alte țări din Uniunea Europeană. În acest context, trebuie să găsim o soluție și cred că statele membre vor putea astfel să-și atingă obiectivele de mediu prin intermediul planurilor naționale de tranziție, care prevăd dispoziții tranzitorii pentru o a, reducere treptată a acestor emisii. Un alt element foarte important este cel legat de derogări Trebuie să ținem seama de condițiile naționale, de uh, situația geografică a fiecărei țări și de situația economică totodată. Aceste modificări trebuie să permită totuși atingerea obiectivelor de către toate statele membre. În această propunere s-au uh, reluat mai multe sugestii ale Consiliului și sunt multe state membre care produc energie prin folosirea cărbunelui. Acestea trebuie să respecte acum niște criterii destul de ambițioase și trebuie să facă acest lucru în mod rațional. Mulțumesc. Senior Sonic, tine un minut el colega. Mulțumesc, domnule Sonic. Îi dau cuvântul domnului Greg pentru un minut. Mulțumesc. Comisia de Mediu nu a adoptat niște măsuri normale. Dacă adoptăm raportul Kramer, ne vom trezi cu o situație extrem de dificilă. Spre exemplu, în Polonia, dacă adoptăm într-adevăr aceste măsuri, începând cu anul 2018, multe instalații industriale vor trebui să fie închise și asta reprezintă o problemă extrem de importantă. Până în anul 2020, centralele energetice vor fi nevoite să își reducă activitatea cu 50% în Polonia. Deci eu cred că această propunere trebuie să fie respinsă la a doua lectură pentru că ar însemna că nu avem o dezvoltare durabilă și concurența ar fi afectată. Președintele, mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, doamna Sui. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul final obținut cu privire la reformarea directivei referitor la emisiile industriale este mai mult decât acceptabil și salut munca de compromis care a fost făcută în acest sens. Acest pachet final preia punctele cheie ale poziției pe care am susținut-o cu mai mulți colegi în Comisia ENVI și care avea ca scop transformarea acestui text într-o legislație ambițioasă, dar realistă. În primul rând, menținerea unei oarecare flexibilități pentru emisiile pentru anumite anumite întreprinderi și în ceea ce privește acordarea derogărilor. Și uh, trebuie să mm, uh, subliniem faptul că aceast, aceste obiective Uh, sunt mai realizabile. Trebuie să menționez că acordul la care s-a ajuns permite o mai bună articulare cu directiva ETS și retrage definitiv din textul noii directive ideea puțin pertinentă de creare a unei piețe uh, de cote uh, SOX-NOX. Totuși, nu trebuie să uităm de dispozițiile referitoare la soluri. Directiva privind solurile este în continuare în așteptare și, din păcate, această tematică importantă nu va fi tratată decât de statele membre care au o legislație proprie în acest domeniu. Mâine, Parlamentul trebuie să adopte elementele care au reieșit în urma trialogului. De toate părțile s-au făcut eforturi considerabile pentru a evita ajungerea în conciliere cu acest text, un

3 la 2. Asta este rezultatul meciului. În al doilea rând, directiva despre care discutăm. Vom implementa o strategie energetică și ne bucură rezultatul trialogului în ceea ce privește emisiile industriale. În Polonia, 90% din energie și căldură sunt produse pe bază de cărbune, ceea ce înseamnă că Polonia este independentă din punct de vedere energetic. Dar avem nevoie de perioade de acceptare foarte lungi pentru uh, emisiile de SOX și NOX. Altfel, industria noastră nu va putea să facă față. Până în anul 2015, suntem obligați să ne adaptăm și modernizăm 20 de centrale energetice, deci în anii următori vom introduce unități generatoare de energie moderne care sunt de asemenea și foarte eficiente. Vom diversifica de asemenea și carburanții și combustibilii folosiți și aș dori să mai adaug și faptul că Polonia va implementa pachetul privind energia și schimbările climatice până în 2020 și tot până atunci trebuie să avem 20% de energie, uh, un procent de 20% de energii regenerabile și să ne, elimin, să ne reducem și emisiile de dioxid de carbon. Mulțumesc, domnule Misievici. Avem uh, patru colegi care doresc să intervină la intervenții spontane și primul pentru un minut este doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, compromis la care s-a ajuns între Consiliu și Parlament este o soluție rezonabilă pentru reformarea directivei IPPC. Acesta se bazează pe un acord politic obținut sub președinție cehă cu privire la derogările pentru instalațiile existente care necesită un oarecare timp pentru a se moderniza. Aceasta nu este deloc o sarcină dificilă, mai ales în vremuri de criză. Uh, eu cred că ar trebui să avem o abordare mai radicală în ceea ce privește valorile limită. Oricum, sunt mulțumită că în Cehia am obținut un acord cu industria și că există un plan național pentru reducerea limitelor de emisii astfel încât acestea să poată fi îndeplinite în termen de 10 ani. Cred că adoptarea unor alte propuneri în afara compromisului ar uh, înmormânta această reformare. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Pașcu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán komisár, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să salut eforturile domnului Kramer de a îndeplini obiectivele europene în ceea ce privește mediul înconjurător. Pe de altă parte, înțeleg și punctul de vedere al statelor membre, pentru că Parlamentul European vine cu niște măsuri foarte severe, lucru care ar complica probabil situația economică a statelor respective. Reducerea creșterii economice nu poate fi un uh, acceptabilă un preț acceptabil. De aceea trebuie să continuăm modernizarea tehnologiilor de producție și trebuie să purtăm un dialog constructiv cu reprezentanții industriei pentru ca această filozofie să fie preluată în planurile de dezvoltare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Doamna Curtinger are cuvântul. Bürokratieabbau, Vereinfachung, Effizienzsteigerung. Reducerea birocrației, simplificarea, creșterea eficienței. Astea sunt cuvintele cheie pentru directiva privind emisiile industriale. Trebuie să reducem birocrația pentru a avea o introducere cât mai bună. Avem nevoie de niște standarde minime în Uniunea Europeană, astfel încât să avem o eficiență crescută pentru a, avea, pentru a proteja mediul. Avem nevoie de organisme de monitorizare și control independente pentru a ne asigura de implementarea acestor noi directive. În ultimii ani, emisiile de dioxid de carbon au fost reduse cu 10% și am putut să fim chiar pionieri în acest domeniu. Da, creăm niște standarde minime <coughs> pentru reducerea poluării mediului, asta va permite industriei să protejeze mediul. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun

Președintele, în ultimul, ultima vorbitoare, doamna Cohola, care eh, văd că dorește să intervină în acest moment. Este vorba de o legislație foarte importantă și, de, și mă tem că reformarea aceasta va fi pusă în umbră de pachetul legislativ pentru 2018. Cred că nu ar trebui să să evităm um, beneficiile pentru mediu. Această directivă ține de competența Comisiei ENVI. Companiile vor trebui să investească în tehnologii care nu sunt neapărat disponibile. Intervine președintele, uh, interpreții nu vă pot uh, urmări. Uh, cred că practic vorbiți doar pentru dumneavoastră. Dacă ați vorbi mai lent, ar putea urmări și interpreții instalațiile vor trebui să fie închise înainte de timp, iar costurile pentru consumatori ar fi considerabile. Este bine că acest compromis ține seama de faptul că trebuie să existe flexibilitate pentru toate instalațiile costurile de închidere nu vor fi acoperite în totalitate. Este bine că se vor pune limite pentru emisiile de dioxid de carbon, pentru că costurile tranzacționării de emisii sunt deja prea mari. Mulțumesc foarte mult! Încheiem astfel um, secțiunea Catch the Eye și mă adresez acum din nou comisarului Potocnic, care poate dorește să reacționeze la aceste intervenții. Vă rog. Chris, uh, key points that allow... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt elemente foarte esențiale legate de protecția mediului și de concurență. În primul rând, concluziile BAT trebuie folosite pentru autorizare și de asemenea, sunt importante valorile limite de emisie. Flexibilitatea este importantă, însă ea trebuie să fie justificată. Comisia poate colecta informații cu privire la folosirea acestor dispoziții de flexibilitate. Sursele cele mai mari de poluare, instalațiile mari de ardere, vor trebui să folosească cele mai bune tehnici disponibile până la mm, jumătatea deceniului 2020 sau să se închidă până în 2023. Toate aceste prevederi, plus cele legate de monitorizare, uh, și altele înseamnă că acest pachet uh, ar trebui să ne permită să mergem mai departe. Comisia este gata să ajute toate părțile în procesul de punere în aplicare. Am spus de mai multe ori că nu voi ezita să lansez proceduri de încălcare a dreptului comunitar dacă va fi nevoie și am dovedit deja acest lucru în prima jumătate a mandatului meu după părerea mea, um, un mediu concurențial echitabil este un argument foarte important pe care trebuie să-l folosim. Legat de concurență acum, sigur că trebuie să respectăm competitivitatea și concurența în Europa. Sigur că vrem să fim concurenți serioși ai Chinei, dar nu la standardele uh, de calitate a aerului pe care le are China. În Europa există prea multe decese premature în prezent despre care s-a dovedit că, sunt, uh, că au fost cauzate de o calitate proastă a aerului respirat. Este corect să acordăm timp reprezentanților industriei ca să pună în aplicare aceste schimbări. Și trebuie să privim și partea plină a paharului, faptul că câștigăm astfel avantaje concurențiale această propunere reformată a directivei IPPC nu schimbă, de fapt, fundamental regimul din directiva din 96. Propunerea inițială se baza pe o evaluare a impactului mm, minuțioasă, care s-a făcut în timp de 2 ani, a implicat și statele membre, și ONG-urile, și reprezentanții industriei. Și este foarte important să ținem minte că acest concept de cele mai bune tehnici disponibile ține cont și de costul aplicărilor este foarte important să avem, că avem și politici de susținere a industriei. Planuri de acțiune de mediu, programul cadru 7, programul pentru competitivitate și inovare, fonduri structurale și așa mai departe. În concluzie, și pentru a rezuma ce s-a spus astăzi, un mediu mai curat, mai locuri de muncă mai numeroase, reducerea costurilor, competitivitate, prea multe derogări, reguli mai stricte, mai multă flexibilitate, echilibru. Asta aduce acest compromis. Ce este clar e, e că mergem înainte în direcția cea bună, în direcția unei mai bune calități a vieții, a unui mediu mai sănătos, a unui mediu concurențial mai echitabil pentru industrie, a unor stimulente pentru inovare și, după părerea mea, propunerea pe care o avem în față, foarte bine pregătită de raportor, merită să se bucure de sprijinul dumneavoastră și se bucură cu siguranță de cel al Comisiei. Mulțumim, domnule comisar. Domnul președinte, urmează acum intervenția raportorului, domnul Kramer, două minute. Äh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte clar că Europa va câștiga acum uh, Cupa Mondială la fotbal. indiferent de care echipă. Vă mulțumesc pentru complimentele pe care mi le-ați făcut. Nu se întâmplă foarte des să le primesc. Și Cred că până și pentru verzi uh, fotbalul este mai important decât mediul, după cât am văzut, uh, după prezența pe care am observat-o acum. Există două aspecte la care aș dori să mă refer, uh, pe care le-am surprins în cadrul dezbaterii. Înțeleg îngrijorările pe care le-ați exprimat și mă adresez aici țărilor din Europa de Est eu sunt din fosta RDG și înțeleg foarte bine care sunt problemele dumneavoastră și îngrijorările pe care le aveți. Mie mi se pare că nu se poate ca în Europa de Vest, unde s-au făcut uh, eforturi uh, pe timp îndelungat, uh, să credem că Europa de Est poate să ne, îi prindă din urmă într-un timp foarte scurt. Nu, este nevoie să se facă niște compromisuri și cred că acest lucru ar fi corect față de împrejurările diferite cu care se confruntă diversele state membre folosirea celor mai bune tehnologii uh, disponibile. Ni s-a spus că acest lucru ne va uh, distorsiona capacitatea de concurență față de China, dar asta este o afirmație falsă și periculoasă. Cu siguranță, recunoaștem faptul că în Asia costurile vor rămâne mai mici decât ale noastre. Dar cred că noi vom putea avea un avantaj concurențial doar dacă adoptăm aceste tehnici, cele mai bune tehnici disponibile. Nimeni nu vă împiedică să închideți mâine chiar o instalație industrială. Uh, dar trebuie să recunoaștem faptul că avem această perioadă de tranziție și nimeni nu va fi obligat să-și reducă în mod drastic emisiile în termen de o săptămână. Tocmai de aceea avem aceste aranjamente de tranziție. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule Kramer, și felicitări pentru uh, activitatea excelentă. Votul este programat pentru mâine la ora 12. Și următorul punct pe ordinea de zi și ultimul din această seară